Good afternoon, colleagues. Um, we start the... Dragi colegi, începem cu puțin uh, mai târziu astăzi, deoarece primele puncte deja, primele puncte nu le vom mai uh, discuta. Trecem la comunicările președintele, după care uh, operațiunea Sofia și voturile. Referitor la comunicări. În primul rând, adoptarea ordinii de zi. Avem trei modificări. Punctul 4. O informare din partea Comisiei în legătură cu actualele negocieri cu Egipt, Israel, Algeria, Iordania, Liban, Maroc, Tunisia și Turcia cu privire la acordul internaționale legate de schimbul de informații cu privire la date personale cu Europolul. Asta va fi discutat pe 11 aprilie. Punctul 7 adoptarea proiectului de aviz cu privire la încheierea acordului de retragere a Marii Britanii din Uniunea Europeană în legătură cu Euratom, deci a fost amânat pentru 11 aprilie și punctul 9, standarde comune și procedură în statele membre pentru returnarea persoanelor uh, din țările terțe. Asta va fi discutat pe 11 aprilie. Prin urmare, se adoptă această ordine de zi modificată. Avem toate limbile cu excepția limbii daneze, croate și irlandeze, referitor la actele delegate pe 29 martie, cele două obiecții făcute de liber la actul delegat al comisiei. Cineva îmi face concurență cu, nu știu, cu ce aparat. Deci cele două obiecții înaintate de Comisia Libe la un act delegat al Comisiei de modificare a regulamentului care stabilește ca partea Fondului de Securitate Internă sprijinul financiar pentru granițele externe și vize, deci pentru modificarea regulamentului. Acestea au fost adoptate în plenară cu majoritate clară, prin urmare cele două acte delegate ale Comisiei vor intra în vigoare. And thirdly, in chairs announcements, we have an electronic... rând, la 16.30 vom avea un vot electronic astăzi, deci vă rog să aveți la dumneavoastră cartele de vot electronice. Finally, we have, before we get on to the, the, uh... În ultimul rând, primul punct, adoptarea proceselor verbale are reuniunilor din 6 septembrie, 26-27 martie, 18 octombrie, 29 ianuarie, 6 septembrie, 26 aprilie, 27 februarie și 20 februarie. Dacă nu aveți uh, obiecții, aceste uh, procese de verbale sunt adoptate. Dragi colegi, ajungem acum la punctul 9. Chestiunea pe care am vrut să o discutăm în legătură cu noul mandat pentru operațiunea Sofia. Deja am discutat despre acest punct, însă noi Speram să avem o discuție cu Pedro Serrano, director ajung de la SEAE, căruia îi urăm bun venit, deoarece vom putea avea ocazia de a discuta mai în detaliu. Am cerut președinției, președinției române să trimită reprezentanți, însă nu au putut să o facă, ceea ce e dezamăgitor, dat în contextul mai general. Pedro fost de acord să se refere la acest lucru. Nu va intra în detalii mai mari, însă cel puțin el se va referi la o serie de chestiuni ce țin de Libia și de operațiunea Sofia. Pe 29 martie, Consiliul a hotărât să extindă operațiunea Sofia până pe 30 septembrie 2019. Vă reamintesc că mandatul uh, principal este, al operației Sofie este contribuie la activitatea OE pentru a întrerupe, pentru a deranja modelul de afaceri al traficaților de migrații de oameni în uh, Mediterana Central de Sud. Până acum uh, vom avea o discuție cu, deci vom avea acum o discuție detaliată cu domnul Pedro Serrano îl rog să ne spună ce crede dumnealui uh, referitor la operațiunea Sofia, dacă ne puteți spune câteva cuvinte în legătură cu ceea ce se întâmplă în Libia, în legătură cu modul în care sunt afectate operațiunile Uniunii Europene. Și vă mulțumim pentru faptul că ați venit astăzi. Mulțumesc, domnule președinte. Le urez bun venit tuturor membrilor, tuturor colegilor. E un moment important pentru a aborda această chestiune. Spunea și dumneavoastră, domnule președinte, situația acum uh, legată de Libia, mai ales în jurul orașului Tripoli, deci situația este complexă, are loc o, de, o operațiune, practic, a momentul de față. Armata libiană libaneză condusă de generalul Afdar, care și-a proclamat săptămâna trecută intenția de a ocupa orașul Tripoli. Vicepreședinta Mogherini a fost foarte activă de la declarațiile făcute de generalul Haftar. S-a colonat cu ONU, cu alți lideri, cu miniștrii din G7 cu care s-a întâlnit săptămâna trecută și astăzi, chiar în momentele acestea, probabil că la Luxemburg, la reuniunea ministrul de afaceri de externe, este discutată situația la Tripoli. Situație care e în continuă schimbare, nu știm Nu știm exact care va fi rezultatul acestei operațiuni. Uniunea Europeană și SEAE și înalta reprezentantă a spus-o foarte clar. Credem că nu poate fi găsită o soluție prin folosirea forței, de aceea e important să se întoarcă la, să se revină la procesul de negociere, proces condus de ONU, de reprezentatul special al secretarului general, domnul Salami. Știți că deja au fost organizat un proces de conferințe naționale care uh, urmează să se întrunească pe 14 aprilie, deci încercăm să punem la oaltă toate părțile pentru găsirea unei soluții la actuala situație de instabilitate din Libia. pentru ca în urma acestor negocieri să se ajungă la un proces electoral uh, care să ofere o situație stabilă din punct de vedere politic, cu o reformă a Constituției, bineînțeles. Acum, uh, acțiunile întreprinse generalul Haftar au întrerupt acest proces, nu știm până în la ce punct va continua această operațiune, deci au avut loc lupte în această dimineață în, la periferia orașului Tripoli există chiar posibilitatea ca aeroportul, nu cel internațional, ci cel de la Mitriga, să fie uh, afectat. E una din ultimele informații pe care le-am primit înainte de a intra în această sală. Lansăm un apel pentru a reduce nivelul de violență, continuăm aceste apeluri. Majoritatea comunității internaționale e unită, Consiliul de Securitate ONU de asemenea s-a reunit într-o ședință de urgență în timpul weekendului și a reiterat același apel. Deci, iată care e situația. Nu, nu credem că poate fi găsită o soluție prin forță. Știm cât de atomizată este situația din Libia. Recunoaștem guvernul recunoscut în cadrul procesului ONU, însă situația în sine și controlul teritoriului este foarte fragmentat. Armata Națională Libiană încearcă să ajungă la înțelegeri cu diferite grupări armate. Din păcate, asta e situația. Nu vă pot da mai multe informații. Situația, spuneam, e în continuă evoluție. Sper însă ca lucrurile să evolueze în așa fel încât comunitatea internațională să poată sprijini în continuare procesul lansat de reprezentantul special ONU, domnul Salami, pentru ca totul să ajungă din nou pe masa negocierilor și să nu se mai recurgă la lupte, uh, mai ales într-o zonă urbană, cum e Tripoli, unde se pot înregistra foarte multe pierderi de vieți omenești. Acum, referitor la operațiunea Sofia. Actuala situație sublinează, ne arată cât de important e să avem o să fim prezenți din punct de vedere militar în această zonă a Mediteranei Centrale. În 2015, când s-a lansat această operațiune cu mandatul principal de a proteja viețile migranților de cei care erau responsabili de traficul cu ființe umane. Deci aceasta a fost uh, mandatul inițial, între timp acesta s-a extins și acoperă acum și aplicarea rezoluției Consiliului Securitate ONU cu privire la embargoul uh, împotriva armelor și combaterea traficului de țiței din Libia. Deci acestea sunt cele trei mandate. La primul element al mandatului, combaterea crimei organizate care e responsabilă de traficul cu ființe umane. Traficul prin zona Mediteranei centrale a scăzut în mod semnificativ din 2016, când a fost momentul culminant. Acum am ajuns practic la o scădere cu 94% față de anul trecut. Doar 400 de migranți au trecut, au ajuns în Italia persoane deci care au ajuns uh, cu ajutorul unor rețele de crimă organizată, deci față de 2000, față de 3000 de persoane anul trecut. Mm. Știți că este o politică foarte complexă a UE, deci trebuie să ne implicăm cu țările de origine, de tranzit și, bineînțeles, trebuie să um, cooperăm cât mai mult cu ICNUR și cu Organizația Internațională a Migrației pentru a preîntâmpina abuzurile la adresa acestor migranți care se află pe teritoriul Libiei. Încercăm să nu mai există aceste centre de detenție, să iasă oamenii de pe teritoriul Libiei cât mai repede cu putință. Deocamdată, prin mai multe programe, UE a ajutat 43.000 de persoane să se întoarcă acasă de pe teritoriul Libiei, au evacuat peste 3.300 de refugiați și au contribuit la relocarea acestor persoane. Deci un program de asistență de colaborare cu ICNUR și cu OIM. E complex. Le spuneam că un element constă în a combate rețelele de traficanți de persoane și de migrați și operațiunea Sofia a avut un rol esențial în această privință. Ceea ce privește operațiunile directe pe mare, Uh, trebuie să spunem de asemenea că sprijinim de asemenea uh, conștientizarea existenței centrelor de coordonare de salvare pe masă. De asemenea, vrem să ajutăm paza de coastă libiană să îi salveze pe migranți în apele teritoriale deoarece majoritatea uh, migranților care și-au pierdut viața și-au pierdut-o în apele teritoriale ale Libiei. Deci asistența oferită pazei de coastă e de asemenea o cale importantă de a salva viețile acestor oameni. Operațiunea nu are un mandat de desfășurare în operațiuni de salvare a migranților, însă trebuie să acționăm în conformitate cu dreptul internațional, cu dreptul mării. 43.000 de persoane au fost salvate. Peste 40.000 de vieți omenești au fost salvate în ultimii ani. Acum, renuirea mandatului acestei operațiuni. S-a hotărât această reuniune pe 26 martie. Mandatul a fost extins până pe 30 septembrie, deci încă 6 luni. Același mandat care nu s-a modificat. E același mandat pe care l-a avut operațiunea cu trei linii de acțiune. Consiliul a stabilit de asemenea să suspendeze momentar uh, desfășurarea de nave, deci de active pe mare. De ce a hotărât să o facă? Deoarece lipsește un acord cu privire la modul în care trebuie abordate debarcările persoanelor salvate de operațiunea Sofia. Conform mandatului inițial al operațiunii, toate aceste persoane trebuiau să fie debarcate în Italia, în porturile din Italia. Însă Italia, între timp, deja de anul trecut a anunțat că nu mai dorește ca această operațiune să continue cu debarcări deci pe teritoriul ei și din august uh, Înalta reprezentantă a prezentat diferite opțiuni statelor membre pentru a depăși această dificultate. Uh, Până la urmă nu s-a ajuns la un acord final. Oricum, asta nu face parte din mandatul operațiunii în sine, să dacă ești pe mare, trebuie să știi ce trebuie să faci cu cei pe care îi salvezi, conform dreptului uh, mării. Dar deocamdată nu există un acord. Deci mamele state, membre, statele membre au hotărât să renoiască mandatul, însă au suspendat desfășurarea de nave în așteptarea unei soluții cu privire la debarcarea persoanelor salvate pe mare, deci această perioadă de șase luni. Pentru a atenua o serie de efecte negative, au hotărât să uh, folosească mai multe elicoptere, avioane pentru a supraveghea aerian acea zonă proiecte pentru supraveghere aeriană sporită și, de asemenea, se continuă activități de monitorizare sporite și la țăr, vorba de personalul care a fost uh, instruit uh, în timpul operațiunii Sofia. Deci cei din paza de coastă libiană. Decizia de renui operațiunea arată foarte clar că PSC-ul care acționează în confruntate cu uh, mandatul ONU va putea să-și revizuiască uh, comenzile și să modifice programul. Suspendarea desfășurării de nave are un impact important. Deci statele membre trebuie să identifice acele nave care pot fi trimise în orice clipă. În cazul în care Consiliul va hotărâ Uh, să o facă, deci la solicitarea comandantului operațiunilor. Deci se necesită deci, uh, identificarea navelor care pot fi uh, desfășurate imediat. Aceasta este situația actuală. Mă voi opri aici cu această prezentare inițială, însă dacă membrii acestei comisii doresc detalii suplimentare, bineînțeles că sunt la dispoziția dumneavoastră. Domnule Serano, vă mulțumesc încă o dată pentru faptul că ați venit și că ați venit în momentul actual. E foarte important pentru noi și vă mulțumesc și pentru faptul că ne-ați prezentat contextul acestei situații în jurul orașului Tripoli. Toți colegii care sunt aici vor să vorbească. Trebuie să vă spun că s-au exprimat mai multe îngrijorări. Bineînțeles că ne-am fi dorit să fie prezentă și președinția României. Acum, referitor la, Rom- la operațiunea Sofia și nedesfășurarea de nave. ne au spus câte persoane au fost salvate. Cam 50.000 de persoane în total. Prin Temis, care a înlocuit operațiunea Triton, uh, care este părerea dumneavoastră în legătură cu întrebarea pe care și-o pune toată lumea? Dacă înlocuiești navele cu avioane și elicoptere și începi să te bizui doar pe paza de coastă libiană, cu toată controversa existentă acolo, și nu știu, noi avem o părere, dumneavoastră aveți o părere, unii membri au părerea lor, însă cum se face față chestiunei esențiale. Se vor pierde vieți omenești. Asta e clar. Probabil că mulți colegi se vor referi la acest lucru. Și acum referitor la situația din Tripoli. Poate că e o întrebare naivă. Ce anume crede are în legătură cu acest atac asupra orașului Tripoli? Asta nu ar duce la un număr crescut de persoane care vor să părăsească teritoriul Libiei? Deci nu va spori presiunea, practic, migratorie? Și dacă e cazul, cum vom face față situației umanitare, dar și situației legate de paza de coastă, dar situația și politică. Momentele sunt chiar foarte delicate. Și știm că unii pot să se folosească de această situație pentru scopuri nu prea uh, legiuite, să zicem așa. Deci, dar care este părerea dumneavoastră? Acum, Judith Argentin este prima colegă care va pune o întrebare. Mulțumesc, Judith. Vă reamintesc că atunci când Gaddafi a fost înlăturat de la putere, foarte mulți migranți africani care lucrau în Libia au fost practic uh, obligați să ia bărcile către Europa, deci nu și-au dorit-o, au fost practic trimiși. Și a existat atunci foarte multe tulburări. Acum Haftar cu armata se apropie de Tripoli. Nu riscăm să vedem din nou uh, alte persoane strămutate, nu neapărat uh, migranți, dar și libieni care vor avea nevoie de un loc sigur unde să meargă. Nu credeți că e momentul cel mai rău <laughs> de a opri operațiunea Stofia? Deci cum e că ai operațiunea în curs, dar nu mai ai nave cu care să operezi acolo? E cinic, nu? Uh, nu s-a schimbat mandatul, doar că echipamentele sunt blocate. Nu credeți că riscăm o situație uh, asemănătoare cu 2011, când oamenii practic au fost forțați să se urce în bărci, mai ales uh, migrații africani care erau văzuți ca mercenarii lui Gaddafi și au fost nevoiți să părăsească țara. Și care e riscul pentru cetățenii libieni acum, care poate vor fi nevoiți să fugă? Înțeleg că da, avioanele vor funcționa, care vor survola zona, vor vedea dacă sunt nave cu oameni, embarcațiuni, mă scuzați, în pericol, cu oameni la bord și că informațiile vor fi transmise centrului de la Tripoli. Deci vor ajuta practic actuala pază de coastă libiană, indiferent ce se va întâmpla cu Haftar, indiferent ce se întâmplă acum, deci să înceapă să salveze oameni din apă, oameni care poate că au fugit tocmai de Uh, ceea ce se întâmpla de tulburările cauzate de atacul lui Haftar. Deci, în primul rând, ajutăm paza de coastă libiană să ajute oamenii să-i salveze, să-i ducă înapoi în taberele de detenție. Deci asta e situația de acum. Întă s-ar putea să fie și mai rău să ajutăm li- rebelii libieni sau orice formă de grupare armată sau de oameni care acum sunt înrolați de Haftar, să zicem așa, să salveze între ghilimele oameni și să-i aducă înapoi la țară. Deci ce credeți despre ce se poate întâmpla? Deci chiar nu credeți că e momentul ca statele membre să se gândească la această decizie, s-ar putea să înceapă un nou război civil sau să se escaladeze practic conflictul de acolo și e practic momentul cel mai nepotrivit să uh, întrerupe rapid operațiunile navale din Libia. Vielen uh, Claude. Um, vielen Dietmar Köster. Mulțumesc, uh, Claude, mulțumesc și pentru intervenție, pentru prezentare. Important uh, pentru mine este ca după oprirea Sofia și uh, criminalizarea uh, um, ONG-urilor care salveau imigranți uh, pe mare, practic nu mai există nimeni care să-i salveze pe acești oameni uh, pe mare. Uh, ceea ce înseamnă că există riscul enorm ca criza umanitară pe Marea Mediterană să se uh, adâncească. Roberto Ciule Um, un regizor de teatru a spus următorul lucru. În uh, unui înecat uh, i s-a găsit într-un buzunar uh, cusut, de fapt în, în haina uh, sa s-a găsit uh, o foaie matricolă pe, pe care a, a protejat-o de traficanți. Vroia să uh, o, o protejeze, să poată veni cu ea în Europa. Însă noi uh, din uh, Europa, de la Salvini, îl avem pe Orban, pe Salvini, pe Strache și pe alții. Uh, și asta mă rușinează. Copii uh, vor continua să se înnece pentru că s-a oprit operațiunea Sofia. Vor, va mai fi mai supraveghere aeriană și o cooperare consolidată cu așa numita pază de coastă, gardă de coastă libiană. Și mă întreb, poate putem găsi și un răspuns, uh, ce uh, sarcină au aceste avioane dacă văd oameni care se neacă? Ce fac? Uh, lasă jos o scăriță pe care să se poată urca oamenii ăștia? Ce se întâmplă ă, cu oamenii aceștia care sunt văzuți că se neacă? ONG-urile și organizațiile private nu vor putea să-i salveze pentru că sunt puse sub acuzare și sunt uh, împiedicate să salveze Uh, oameni precum acel băiat uh, de 12 ani care avea um, foaia matricolă cusută în haină. Uh, practic, astfel se încalcă Convenția de la Geneva. Aș vrea să știu ce părere aveți despre asta. Think, um, Serrano, it's also the issue. Domnule Serrano, cred că e vorba și de faptul că ultima dată când vorbeam despre operațiunea Sofia, uh, atenția mass media nu era atât de puternic îndreptată înspre Libia, însă acum cu uh, avansarea uh, generalului Haftar către Tripoli, mass media acordă mult mai multă atenție subiectul țării și oamenii se vor întreba, bineînțeles, ce facem noi. Iar salvarea de vieți va fi uh, în centrul atenției. Barbara Spinelli, vă rog. Grazie. Mulțumesc, domnule președinte. Eu țin să-mi exprim neliniștea profundă legată de modificarea modalității de acționare în cadrul operațiunii Sofia. Retragerea navelor în momentul actual după ce organizațiile non-guvernamentale nu mai pot fi uh, active, nu mai pot acționa deoarece au fost incriminate, ei bine, retrage acestor nave un semnal foarte clar. Marea Mediterană, prin urmare, e uh, lipsită acum de orice operațiune de căutare și salvare cu excepția celor operațiuni uh, însărcinate unei, uh, unui stat, uh, Libia, care de fapt nu există ca stat. Libia e o ficțiune. Deci cum să lași așa viața acestor persoane, să lași viețile acestor persoane în mâinile unui stat uh, complet uh, distrus, practic, și asta cu mult înainte de aceste ultime uh, confruntări între Haftar și Halaraj. E foarte important. Ar trebui revizuit această modificare a operațiunii Sofia. Deci, practic, avem aici un echilibru ciudat al uh, terorii. Practic, moartea migranților e elementul de descurajare, nu? Dacă migranții mor, atunci am obținut soluția finală. E foarte grav. Vă reamintesc, printre altele, că și papa a spus exact asta. Să nu mergi, să-i ajuți pe cei care naufragează, asta înseamnă să lași oamenii să moară. Asta e opțiunea Uniunii Europene și asta a spus-o și, și papa. Aș vrea să vă mai spun încă un lucru. Acum, se spune că sunt uh, instruite, sunt instruiți membrii uh, gărzii de coastă, pazei de coastă. A, se spune că se pot instrui aceste trupe, deoarece Libia e considerată o țară sigură. Dar chiar dacă spuneți că nu e o țară sigură, faptul că pregătiți acești grăniceri și acest pa, acești ofițeri, deci asta arată că asta considerați, că e o țară sigură. Are loc de doi ani un război între Haftar și Sarraj. Gutiere, secretarul general ONU, a mers să viziteze o tabără de detenție a migranților la Tripoli și a spus că a fost șocat profund și a spus că în momentul de față nimeni nu poate să susțină că Libia este o țară sigură pentru debarcări. Acești migrați și refugiați nu reprezintă doar responsabilitatea Libiei, ci a întregii comunități internaționale. Acestea sunt cuvintele secretarului general ONU, care spune că nu funcționează modul în care vrem să soluționăm noi lucrurile. Ceea ce vreau eu să spun e că ce se întâmplă în acele tabere de detenție e un lucru foarte grav, trebuie să fim foarte atenți. La Tripoli, în acea tabără, deținuții sunt scoși afară din celule, sunt arunc... sunt practic obligați să ia armele și să lupte împotriva lui Haftar. Există de deținuții aia și-ar dori să întoarcă înapoi în celule. E un reportaj foarte documentat uh, de Sally Hayden în, în ziarul Irish Times. Și Gutierrez a văzut aceste practici și a văzut că deținuții sunt folosiți în război, practic. Și de aceea la asta a reacționat Gutierrez cu cuvintele pe care vi le-am transmis și dumneavoastră astăzi aici din ori. Mulțumim, Barbara. Dragi colegi, uh, avem voturile la patru jumate. Mai avem încă două persoane după care și eu am, am întins, deci doamna Gomez și Maite, însă v-aș ruga pe fiecare câte un minut pe... A, Birgit și Birgit. Un minut fiecare, după care îi dăm ocazia și domnului Serrano să reacționeze. Birgit, după care Ana și Maite. Birgit, te rog. Thank you very much. I think I can make it rather short. Many... Mulțumesc foarte pe scurt pentru că s-au spus deja multe lucruri, însă Mă îngrijorează un lucru. Vorbim mult despre dezinformare în acest Parlament și mă întreb dacă astăzi n-ar trebui să vorbesc despre dezinformare din nou. Și n-ar trebui să fiu surprinsă de formularea creativă folosită. Întâi spuneți că, mm, activ, că misiunea Sofia continuă. Mie nu mi se pare că continuă. Una e să supravegheze pe mare și alta e din aer. De asemenea, spuneți că majoritatea migranților au murit în apropiere uh, de coasta libiană uh, și că dacă cooperăm cu garda de coastă libiană, salvăm vieți. Dar nu e adevărat. Știm foarte bine ce se întâmplă în Libia, ce suferă migranții acolo, sunt torturați, uciși, uh, devin sclavi, deci nu salvăm nicio viață. Nu sunt sigură dacă aș numi asta abuzul migranților. Este un eufemism cel puțin uh, interesant. Și când vorbiți despre criminalitate organizată care face ca uh, migranții să ajungă în Uniunea Europeană, aș vrea să vă întreb ce altă cale au cei care au nevoie de protecție, au la dispoziție. Vorbim despre relocare și așa mai departe. Eu nu văd uh, sau vorbim noastră despre asta, eu nu văd cifre care să fie suficiente. Mă întreb dacă a, așa trebuie să lucrăm, chiar așa trebuie să explicăm, să explicăm ceea ce se întâmplă. Doamna Gomes, puteți să ne explicați de ce a existat această decizie de a suspenda temporar acțiunile pe mare când vedem că există nevoia ca ele să fie prezente? Asta înseamnă că SE și Consiliul vor uh, solicita ONG-urilor să se întoarcă și sal- să salveze viața în locul navelor care erau acolo ca să salveze vieți și care au salvat vieți și asta în loc să pună sub acuzare ONG-urile? Să vedem comisia spunând că ar trebui să se evite criminalizarea ONG-urilor. Ar trebui să fie interzisă. Asta înseamnă că acum le cerem ONG-urilor să se ducă și să facă ce făceau uh, navele din operațiunea Sofia? Acum că noi am oprit-o din cauza ofensivei lui uh, Haftar? Haftar trebuia să uh, fie la conferința de la Gagamesh. De aceea s-a dus și Guterres acolo. Ce vedem nu este numai lupta de putere inițială, Turcia, Qatar, Arabia Saudită și Egiptul de, o, de partea lui Haftar. Aș vrea să știu și care este rolul Uniunii Europene și uh, rolul uh, față de Arabia Saudită, Egipt uh, și Haftar. Vom face aceeași greșeală pe care am făcut-o pe vremea lui Gaddafi? Președintele întrerupe. Maite, un minut, te rog. Și-l voi decir... Da, foarte pe scurt. Am două lucruri de spus. În primul rând, foarte multă lume va spune că se îndeplinesc doar ordine și în al doilea rând îi tratăm pe toți acești oameni mai rău decât pe animale. Thank you very much, Maite. Thank you. Mulțumesc, Maite. Mulțumesc uh, pentru intervenția ta succintă, care a fost totuși la obiect. Domnule Serano, vă mulțumesc. Bineînțeles, uh, știu că nu puteți răspunde la fiecare punct. Ați văzut că și emoții, nivelul de emoții este ridicat Uh, dar vă dau cuvântul pentru un răspuns. Mulțumesc. Înțeleg foarte bine tonul și frustrarea. Frustrarea pe care o partajăm. Deci nu vă pot uh, spune altceva. Bineînțeles, cred că toată lumea care urmărește situația din Libia este uh, supărată, este furioasă din cauza a ceea ce se întâmplă și riscul la viețile umane. Nu cred că există îndoieli în acest sens și nu cred că cineva spune că mm, suntem într-o situație ideală. Totuși, decizia luată privind extinderea mandatului a fost luată înaintea acestor uh, evoluții, care deci nu au contat în luarea acestei decizii. Decizia luată prevede posibilitatea de a se uh, relua în considerare o, tra o, um, transmiterea, o trimitere a navelor în caz de nevoie. De, deci, după cum spuneam, statele membre trebuie să declare care sunt navele pe care le, pun la, pe care le au la dispoziție în acest, uh, în acest punct de vedere. Apoi, mandatul um, um, organizației Sofia nu era un, unul de uh, salvare, ci de combatere a traficului. Bineînțeles că au salvat uh, oameni în Mediterană, dar și dacă ne uităm uh, la câți au fost salvați în Marea Mediterană, um, numai o cincime a fost salvată de această operațiune Sofia. Există și alte nave, iar responsabilitatea de salvare uh, Uh, este a Centrului de Coordonare pentru Salvare la nivel uh, pe mare. M-ați întrebat ce fac uh, avioanele dacă văd un vas care este um, în situație de risc. Ei bine, se contactează imediat centrul de coordonare, iar um, coordonarea salvărilor este responsabilitatea acestui centru. Fie că ne place sau nu, realitatea este că pentru vasele de migranți și după cum știți, uh, în ultima vreme aceste vase uh, sunt de fapt niște bărci foarte fragile. Uh, aceste vase, deci, de multe ori nu pot să meargă mai departe de apele teritoriale. Deci există un rol al gărzii de coastă um, libiene în a salva acești oameni. Iar Uniunea Europeană a oferit formare pazei de coastă Uh, libiene pentru a uh, face aceste salvări în modul cât mai uman posibil. Suntem cu toții uh, de acord asupra ceea ce se întâmplă în Libia, cooperăm la nivelul UE cu ICNUR și cu Organizația Internațională pentru Migrație pentru a schimba lucrurile. Co- lucrăm în mod foarte intens la acest lucru. Libia Um, este o țară pe care o cunoaștem și cred că nu putem să ne declarăm mulțumiți cu ce se întâmplă, ce se întâmpla nici înainte de atacul lui Haftar, dar nici uh, acum. Și deci, da, se fac eforturi politice pentru a se găsi o soluție durabilă. Numai așa vom uh, putea uh, fi mai eficienți în a rezolva această problemă. Asta pe scurt uh, răspunsul meu. Ați întrebat, domnule președinte, dacă um, evenimentele recente uh, vor duce la valuri mai mari de oameni care vor voi să plece. Uh, e greu de spus. Efectul imediat ar putea să fie și o reducere a mobilității, dar trebuie să fim dispuși și pregătiți să facem față unei astfel de eventuale situații. Iar um, eforturile necesare vor putea fi uh, făcute și prin uh, supraveghere aeriană consolidată. Înțeleg că această soluție nu este satisfăcătoare uh, pe termen prelungit. Vom continua să monitorizăm îndeaproape lucrurile și să facem tot ce putem pentru a acționa într-un mod care protejează interesele celor afectați și respectă dreptul internațional. Mulțumesc, domnule Serano! pentru cei care au participat la această dezbatere. Trebuia ca această dezbatere să aibă loc cu cineva din, de la un nivel înalt din SAE. Deci vă mulțumim pentru prezență și pentru faptul că nu ați evitat această dezbatere. Președinția nu a fost uh, prezentă, deci a trebuit să vă descurcați uh, singur. A trebuit să răspundeți uh, singur la toate aceste întrebări, însă asta cred că uh, le-a permis totuși uh, deputaților să-și transmită, gra- să transmită gravele îngrijorări față de uh, situația din Libia. Vă mulțumim foarte mult, deci, pentru că ați uh, venit și ne-ați răspuns la întrebări și ne-ați permis să ne transmitem uh, propriile mesaje. Vă mulțumim, domnule Serano. Um, so colleagues, um... Dragi colegi, în câteva minute începem cu voturile, vă rog să vă pregătiți, vor fi numai voturi electronice dacă sunt uh, supleanți. Începem în câteva secunde. So colleagues, if everyone is ready, we can begin the vote. Dragi colegi, dacă toată lumea e pregătită, putem începe cu voturile. La primul vot trebuie să citesc o introducere, deci am să vă rog să vă pregătiți în timp ce fac asta. Deci, vom trecem la primul vot electronic, punctul 6, o propunere pentru o decizie de implementare a Consiliului care uh, aprobă concluziile Eurojust privind acordul în ceea ce privește cooperarea judiciară în materii penale între Eurojust și Regatul Danemarcei. Știți că nu a existat o dezbatere pe acest subiect, deci tocmai de aceea trebuie să citesc despre ce votăm. Am să vă rog să dați dovadă de răbdare Aș vrea să vă spun că a fost o procedură simplificată, confirmată de comisie săptămâna trecută printr-un vot, pentru a ne permite să încheiem procedura de consultare înainte de finalul mandatului. Am fost confirmat ca raportor de către comisie în capacitate de președinte al LIBE. Eurojust, Danemarca, Comisia și președinția au prezentat acordul săptămâna trecută, pe 2 aprilie, și cu toții de așa de părțile au, mulțumesc Parlamentul, au mulțumit Parlamentului European pentru că a accelerat procedura. Pro, uh, proiectul de decizie a Consiliului și acordul au fost trimise uh, și vă amintesc că este o procedură de consultare prin care noi ne exprimăm opinia până la un anumit termen. În calitate de raportor, recomand confirmarea acordului din următoarele motive. Uh, participarea Danemar- continuă a Danemarcei la structura uh, Eurojust, Danemarca face parte din spațiul Schengen, face parte din uh, o serie întreagă de instrumente așa numite din al treilea pilon. Danemarca va participa la financiară, uh, participa financiar la Eurojust. Uh, Uh, protecții în ceea ce privește, garanții în ceea ce privește protecția datelor și, de asemenea, aplicarea uh, prerogativelor Curții de Justiție și Oficiului pentru Protecția Datelor. În consecință, propun în calitate de raportor o confirmare și, de asemenea, fac apel la grupuri că dacă să uh, um, transmită grup, liderilor de grup că acest punct, dacă este uh, adoptat astăzi, uh, va fi, adoptat, va fi uh, adăugat pe ordinea de zi um, a următoarei plenare. S-a deschis votul la acest punct. Has everyone voted? Anna? A votat toată lumea? Se pare că nu toată lumea, dintr-un motiv sau altul. S-a închis votul și se adoptă cu 37 de voturi pentru, niciun vot împotrivă și o abținere. Acum, acest punct va merge în plen. A mai existat un vot care va fi amânat. Era vorba de punctul 7 în ceea ce privește Regatul Unit și Euratom. Acum putem trece la punctul 8, care este votul la raportul Prevenirea diseminării conținutului online cu caracter terorist. Avem de-a face cu adoptarea proiectului de raport. Raportor este Daniel Dalton și înainte să trecem la vot, am să-l întreb pe raportor dacă dorește să spună ceva. Domnule Dalton, vă rog. Domnule Dalton, doriți să interveniți? Da. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să spun câteva lucruri. Întâi, aș vrea să mulțumesc tuturor colegilor pentru munca depusă, uh, pentru îmbunătățirea acestui text al Comisiei. Din punctul meu de vedere, uh, nu ar trebui să existe loc pe internet pentru conținut terorist. Însă, conținuturile durează. E un subiect complex cu care avem de-a face cu îngrijorări și preocupări grave, iar uh, parlamentarii ar trebui să aibă posibilitatea să monitorizeze îndeaproape lucrurile. Și am făcut asta împreună. Însă Comisia Europeană pare să creadă că cine uh, dorește să schimbe uh, această propunere, ori pierde timpul, ori este în, uh, în mâinile lobbyurilor Google. Asta arată o lipsă de respect față de membrii Parlamentului European și o lipsă de înțelegere față de activitatea Parlamentului. Și asta afectează uh, Parlamentul. A existat o campanie de uh, aruncare cu noroi în Parlamentul European. Uh, chiar și astăzi am văzut astfel de articol, articole. Nu e treaba noastră pur și simplu să ne dăm acorduri uh, Uh, acordul pentru, ce face, pentru tot ce face comisia și să uh, promovăm ce face ea. Treaba noastră este să uh, facem legislație bună. Asta am încercat să facem ultimele luni. Am să vă explic care a fost calendarul cu care am lucrat, ca să n-aibă nimeni iluzii referitor la cum am lucrat. Propunerea a venit la, în această comisie la sfârșitul lui ianuarie. Proiectul meu de raport a ieșit la câteva zile mai târziu. Votăm acum, pe 8 aprilie, asta după două întârzieri scurte, pe care le-au solicitat toate grupurile, pentru că pur și simplu nu eram gata să ajungem la vot. Acesta este procesul, procedura obișnuită parlamentară. Aș vrea să transmit clar Comisiei Europene că noi ne-am făcut treaba, nimeni nu este la mâna lobbyiștilor și vă, vă rugăm data viitoare să respectați procedurile Parlamentului. Am lucrat cu conștiinciozitate și cred că am ajuns la un rezultat bun, la un act normativ controversat. Și sper că după votul de astăzi uh, vom putea avea un mandat puternic din partea Parlamentului European pentru a intra în negocieri. Vă mulțumesc! Okay, thank you to the rapporteur. So... Mulțumesc raportorului. E clar că votul va fi unul destul de complicat, așa că vă rog să dați dovadă de răbdare ca să ajungem până la capăt. Vă voi arăta uh, în timpul votului și care este pagina de pe lista mea de vot. S-ar putea să fie diferită de a voastră, deci uh, să aveți grijă pentru a regăsi ce ne trebuie. Compromisul 1 cu care începem, toate voturile sunt electronice. Vreau să verificăm întâi dacă toată lumea este prezentă, așezată unde trebuie. Văd că unii au votat deja. S-a deschis votul. Și vom menține votul deschis ceva timp până când toată lumea se instalează. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Se adoptă. Pagina 14, compromisul 2, pe lista mea de voturi. Compromisul 2, deci. Și voi avea răbdare, pentru că nu vreau să greșim. S-a deschis votul. Toată lumea a votat, s-a închis votul, se adoptă de asemenea. Și acum pagina 30 la considerentul 9 toată lumea a ajuns, a deschis votul amendamentul 89 într-adevăr, mulțumesc Birgit amendamentul 89 deci toată lumea a votat s-a închis votul se adoptă și acum compromisul 3. Pe pagina 31, pe lista mea de vot, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Și acum pagina 34, compromisul 4A S-a deschis votul. Compromisul 4A. Încă o dată toată lumea a votat. S-a închis votul. Se respinge. Trecem la compromisul 4. Pe aceeași pagină s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Și acum compromisul 5. Pagina 48, pe lista mea de voturi, s-a deschis votul la compromisul 5. Toată lumea a votat, s-a închis votul. Se adoptă. Și acum pagina 51. Compromisul 6. Pagina 51 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 7 acum. pe pagina 68, cred, da? Compromisul 7, deci s-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 8, pagina 73. S-a deschis votul pentru compromisul 8. Toată lumea a votat, s-a închis votul și se adoptă. Pagina 78, amendamentul 570 S-a deschis votul. Mă scuzați, spune președintele, vă rog să aveți un pic de răbdare, după cum vă spuneam, este amendamentul 570 și 146 împreună și s-a deschis votul la cele două. 570-146 la pagina 78 s-a închis votul. Se resping. Deci trebuie să o luăm cu încetișorul. Trecem acum la compromisul 9. Compromisul 9 pe aceeași pagină s-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul și se adoptă. Pagina 81, compromisul 10, s-a deschis votul. Toată lumea a votat, s-a închis votul, se adoptă. Compromisul 11, pagina 83, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 12, pagina 86. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Pagina 88, amendamentul 613. S-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 611 pe pagina următoare. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 13, în continuare, să deschizi votul. S-a închis votul și se adoptă. Compromisul 14, pagina 93, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 15 la pagina 95. S-a deschis votul. Se adoptă. Și acum amendamentul 657 este un vot în bloc 657 și 660. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptăm. Amendamentul 228. Și IMCO 32, identice, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 16, s-a deschis votul. S-a închis votul se adoptă. Compromisul 17. Să deschizi votul. Să închizi votul. Se adoptă. Compromisul 18, pagina 109. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Amendamentul 715 și 716. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Și acum cult 83, să deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul 19. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Compromisul 20, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă de asemenea. Amendamentul 726. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 734 și IMCO 123, identice, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se resping. Amendamentul 732, s-a deschis votul. 732 și 733, identice, se închide votul Se adoptă. Și acum anexe, IMCO 129, s-a deschis votul. S-a închis votul, se adoptă. Trecem acum la considerente. Amendamentul 48, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 49. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Cult 3. Nu. Înainte de acesta, IMCO 2. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Cult 3, s-a deschis votul. S-a închis votul. S-a adoptat. Cult 8, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Incon 9, s-a deschis votul. S-a închis votul se respinge. Încă 10, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 112, s-a deschis votul. S-a închis votul. Să adoptăm amendamentul 113. S-a închis votul se respinge. 206, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 205, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Cult 21. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 207. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 209. S-a deschis votul. S-a închis votul. 209, dragi colegi, încă o dată, 209, toată lumea a votat, s-a închis votul și se respinge. Trebuie să trecem prin toate și acum 210 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 211. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. IMCO 29. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 216 și 217 identice. S-a închis votul. Se resping și acum 218. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Trecem acum la votul final, vot cu apel nominal asupra textului modificat. S-a deschis votul. PP-ul uh, ar spune că împotriva, dar nu e așa. Toată lumea a votat, s-a închis votul, se adoptă cu 35 de voturi pentru și unul împotrivă, 8 abțineri, felicitări raportorului. Aici se încheie ședința de vot. Vă mulțumesc. Dragi colegi, mai avem două puncte pe ordinea de zi din această masă, așa că vă rog să rămâneți pe loc, cei care doriți să rămâne și cei care doriți să plecați, să o faceți în liniște. Trecem la punctul 10. Este vorba de o întrebare adresată Comisiei cu solicitare de răspuns uh, în scris din partea uh, lui Sofie Indveld. Este vorba de uh, protecția datelor în Spania pentru a permite partidelor politice să proceseze date ale cetățenilor fără consimțământ. În urma deciziei coordonatorilor pe 27 februarie, în conformitate cu regula 135, nu s-a răspuns la această întrebare în termenul stabilit de regulile de procedură. Acest schimb de opinii trebuia să uh, își găsească un răspuns din partea comisiei, aici în fața comisiei noastre. Domnul Mico, din partea DJ Just, șef de unitate, cred că va răspunde. Sofie, vei interveni în primul rând. Nu știu dacă dorești să intervii la început pentru a spune, explica un pic de ce ai dorit să prezinte această întrebare. Da, mulțumesc. La sfârșitul lunii noiembrie am prezentat uh, o întrebare Comisiei Europene legată de, protecția, de legea de protecție a datelor în Spania, care permite partidelor politice să proceseze aceste date personale fără consimțământul cetățenilor. Și chestiunea este foarte urgentă pentru că vor avea loc alegeri la sfârșitul lunii în Spania și în plus vom avea și alegerile europene. Am primit un răspuns de la Comisia Europeană în care se spune practic că Comisia este de acord cu îngrijorările noastre și că va cere autorităților spaniole o clarificare în acest sens și se va gândi cum să procedeze mai departe. Nu am mai avut niciun fel de feedback după aceea de la comisie și acest răspuns a fost, de fapt, neajuns pe 28 februarie, iar între timp a apărut și o schimbare legislativă care a fost adusă în fața instanțelor din Spania. Din câte am înțeles, instanțele au oferit guvernului spaniol până pe 2 aprilie posibilitatea să ofere un răspuns, după care curtea se va pronunța într-un termen de 10 zile, cu excepția în care se aplică alte reguli și atunci termenul vor fi 30 de zile. Dar bănuiesc că instanța din Spania dorește să ofere un răspuns uh, înainte de alegerile de pe 28 aprilie, deci evident și înaintea alegerilor europene, și, de asemenea, înțeleg că instanța spaniolească acordă o importanță deosebită acestei chestiuni, lucru pe care îl deducem din faptul că această chestiune a fost tratată în cele patru instanțe competente. Deci aș vrea să știu din partea Comisiei care este situația actuală. Bineînțeles, Comisia nu ne poate oferi un răspuns în numele Guvernului Spaniol, dar oricum este o chestiune extrem de importantă, pentru că toată lumea vorbește despre nevoia de a asigura că alegerile sunt cu adevărat uh, libere, democratice, transparente, că nu există niciun fel de ingerință și așa mai departe. În urmă cu un an și jumătate am fost șocați uh, de cazurile uh, Cambridge Analytica, de felul în care erau utilizate datele noastre pentru a manipula alegerile. Deci este de-a dreptul ciudat ca un guvern al unui stat membru să introducă o astfel de legislație ținând cont de toate problemele pe care le-am avut în ultimul an și jumătate și pe care am încercat să le rezolvăm. Așa că mi-aș dori foarte mult să știu ce a făcut Comisia de pe 28 februarie când am primit răspunsul până acum și dacă mai are informații suplimentare legate de această cauză pe rol. Mulțumesc, dau cuvântul Comisiei, vă rog. Mulțumesc foarte mult. În primul rând vreau să îmi cer scuze pentru că acest răspuns pe care l-am trimis uh, n-a respectat uh, termenul uh, din regulă, deci mă cer scuze pentru aceasta. Noi am primit această întrebare din partea Parlamentului și informații legate de această legislație din Spania și de aceea doamna comisar Jurova a scris Ministerului uh, competent, Ministerului Justiției. Am avut uh, o, dezbatere și cu Autoritatea pentru Protecția Datelor din Spania, care a emis o circulară de interpretare prin care se oferă garanții privind interpretarea acestui articol 58 din legislația spaniolă și anume că autoritatea de protecție a datelor trebuie să fie consultată și că trebuie să se interpreteze în spiritul Constituției spaniole și așa mai departe. Însă, așa cum vă aduceți aminte, în timp ce noi luasem legătura cu autoritățile spaniole și cu autoritatea de protecție a datelor, a apărut și această plângere din partea ombudsmanului spaniol, care a fost acceptată de către instanțele competente. Din partea noastră am continuat discuțiile cu autoritățile naționale, așa cum o facem de altfel în toate cazurile, dar așteptăm rezultatul în instanță. Vom avea între timp și o întâlnire bilaterală cu autoritățile spaniole, care este prevăzută pe viitor și, bineînțeles, cu acea ocazie vom discuta din nou acest caz. Însă, la momentul acesta, practic, așteptăm să vedem care este sentința instanței. Mulțumesc! Mulțumesc, Sofie, te rog. Da, mulțumesc. Da, este doar parțial uh, satisfăcător răspunsul. Mă bucur pe de o parte că la nivelul comisiei lucrurile sunt analizate cu seriozitate și ați luat legătura cu autoritățile spaniole, însă aici este și o problemă de timp, pentru că situația obișnuită de monitorizare nu este suficientă pentru noi. Vom avea alegeri în mai puțin de trei săptămâni, iar după alegeri, dacă se ajunge la concluzia sau sentința în instanță că nu este acceptabil, asta nu e suficient pentru noi. Comisia Europeană nu este o autoritate de protecție a datelor, e adevărat, însă dumneavoastră sunteți garantul felului în care se implementează legislația europeană și, în acest caz, uh, timpul este un factor esențial, așa că vreau să vă întreb ce va face Comisia ca să se asigure că aceste date nu vor fi utilizate pentru manipularea alegerilor. Cum puteți elimina acest risc, nu cândva pe viitor, ci înainte de 28 aprilie de alegeri? Și de altfel, datele sunt utilizate în cadrul campaniei care acum este în curs, deci oricum s-a produs deja dauna și ce poate face Comisia în regim de urgență pentru a rezolva această problemă. Da, există două elemente aici. În primul rând, există uh, procedura de consimțământ și anume uh, datele sunt procesate fără consimțământul cetățenilor și aceasta nu înseamnă că neapărat se încalcă regulile privind protecția datelor, pentru că aceasta se poate face, această prelucrare, în conformitate cu regulile GDPR. De exemplu, o legislație națională care oferă suficiente garanții. Însă, acolo unde sunt probleme și suntem de acord cu îngrijorarea manifestată de dumneavoastră, este legată de articolul care apare acum în legislația spaniolă și care oferă aceste garanții pentru că Autoritatea de Protecție a Datelor a dat o interpretare oferind toate aceste garanții suplimentare în așteptarea rezultatului în instanță. Între timp, există deci aceste garanții suplimentare care au fost oferite de Autoritatea de Protecție a Datelor, iar după aceea, și bineînțeles, autoritățile spaniole sunt conștiente de această problemă, dar pentru că mm, cauza este pe rol, practic nu putem interveni, nu avem cum la momentul actual. Ok. I'm keep going. Well, no. Sophie, nu monopolizez discuția, <laughs> de fapt, da, dar în fine. Eu nu cred că o circulară e ca o notiță explicativă, o circulară. Nu e o clauză de protecție juridică, nu, nu are, practic, o greutate prea mare. Da, e clar că nu te poți implica în cazul care e pe rol, însă una din îndatoririle Comisiei este să se asigure că legislația europeană e pusă în aplicare așa cum trebuie. Deci aveți puteri pentru a interveni, nu cu privire la cazul de pe rol, asta nu trebuie să faceți, însă le puteți spune autorităților spaniole că modul în care implementează legislația e contrar legislației europene. O circulară, mă scuzați, nu oferă nicio protecție juridică și din nou intervine elementul timp. Am cerut comisie pe 22 noiembrie să intervină. A trecut de atunci ceva timp, nu? De ce ar trebui să așteptăm acum până în pragul alegerilor pentru a ajunge la concluzia că da, într-adevăr, informațiile respective au fost folosite pentru a manipula alegerile? Un ultim răspuns din partea Comisiei, concluziile. Vă rog, aveți cuvântul. Da, am transmis acest mesaj oficial autorităților naționale din Spania. Acest mesaj le-a fost transmis. Nu se poate face la un nivel mai înalt decât mm, al ministrului Justiției, așa cum a făcut-o Comisia Europeană la nivel de lucru, în contactele bilaterale cu autoritățile spaniole, știm că acest mesaj a ajuns și la administrație, a ajuns peste tot. Deci noi am transmis mesajul la nivel politic, la nivel de mm, grup de lucru, am discutat cu autoritățile de protecție a datelor referitor la circular. Aveți dreptate, o circulară nu e un act legislativ. Însă autoritatea de protecție a datelor va interpreta uh, legislația și punerea în aplicare. Deci avem totuși câteva măsuri de protecție suplimentare. Nu, poate că sunt uh, un birocrat până la urmă, însă faptul că există acum un caz pe rol în Spania înseamnă că trebuie să așteptăm deznodământul acestui caz. Mai te. Foarte pe scurt. Și noi suntem foarte îngrijorați. Protecția oferită de o circulară e o protecție foarte slabă și faptul că există acum un caz pe rolul un litigiu, asta nu are cum să ne liniștească, deoarece vorbim despre niște elemente foarte sensibile. E vorba practic de o legislație care se face pentru prima oară și știm cât de mare e riscul. Acesta este motivul pentru care nu putem să ne considerăm uh, satisfăcuți de ceea ce ne spuneți dumneavoastră. Noi credem că, din punct de vedere politic, trebuie să se insiste mai mult față de autoritățile spaniole, pentru ca acestea să poată controla această posibilitate de a folosi aceste informații, deoarece drepturile atât de sensibile și de fundamentale cetățenilor sunt afectate. Mulțumim! Da, asta e. Niciodată nu ajungem la o concluzie în legătură cu aceste chestiuni. Ultimul cuvânt și gata. Da, vin alegerile. Va trebui să le explicăm alegătorilor de ce Uniunea Europeană mm, e bună la ceva sau nu. Am fost raportar din numbră la GDPR, deci uh, ne-a luat multe, multe ore ca să elaborăm această legislație și să ajungi după aceea să vezi că se abuzează practic de această legislație către partidele politice în scopuri electorale, bine, nu pentru asta am fera, noi, am legiuit eu și sunt foarte frustrată. Îmi dau seama că dumneavoastră personal nu puteți modifica situația comisarii europeni vor trebui să-și asume răspunderea pentru asta. Atunci când există un risc de a um, afecta democrația, când vedem din partea Comisiei Europene doar că ridică din numeri și ne spun da, le-am spus autorităților spaniole că nu ne place ce fac. Atunci de ce ne mai facem noi munca legislativă? E foarte îngrijorător. Ne, aștept, ne apropiem de sfârșitul de mandat, nimeni nu prea mai are chef de muncă. Însă chiar atât de neglijenți suntem față de democrația noastră că atât de mult ne pasă, am ajuns să, să transformăm tot într-o chestiune tehnocrată cu cinci membri prezenți în sală? Deci chiar mă îngrijorează ce se întâmplă. Șase, șase eurodeputați. Mă scuzați. Eu de-abia aștept să plec. Mai am alte lucruri de făcut Sorry, carry on, yeah, carry on. Yeah. Maybe you can write to the commission. Poate că trebuie să-i scrieți comisiei. Să-i spuneți că nu suntem deloc mulțumiți de inacțiunea lor. Da, voi face asta, dar fiindcă e vorba de regatul Spaniei, ia, mă înțelegeți. It's trouble for me, so... Pentru mine oricum e problematic. Will be the 11th of April. Următoarea reuniune e pe 11 aprilie la ora 9, ultima noastră reuniune. Trebuie să încheiem la un moment dat. Trebuie să plec. Livia, mâine mai aveam un punct. Deci, ultima ședință va fi pe 11 aprilie, ultima ședință a Comisiei Live pentru acest mandat, dacă cumva vă puneați întrebări și va fi de la 9 dimineața pe 11 aprilie. Vă mulțumesc foarte mult!